Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie alle. Stimate doamne, stimați domn, vă urez bun venit. Stimați colegi, stimate colegi din Parlamentele Naționale și din Parlamentul European, bine ați venit cu toții la săptămâna noastră parlamentară aici din sala plenară din Bruxelles. Îi mulțumesc președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care se află alături de noi astăzi. Bine ați venit, domnule președinte al Comisiei. Doamnelor și domnilor, vă voi spune acum câteva lucruri care țin de procedură, iar după aceea voi ține un discurs de deschidere, după care voi da cuvântul domnului Juncker, președintele Comisiei Europene, apoi trei colegi și trei colege vor avea câte 10 minute cuvântul pentru a, putea lua, pentru a ține un discurs, în primul rând doamna Beres, care ne va vorbi despre revizuirea cadrului de guvernanță economică, care sunt viitoarele provocări, apoi doamna Lolita Cigan, care este reprezentant al președinției, păină din Parlamentul din Letonia, ne va vorbi despre guvernanța economică dintr-o perspectivă națională, iar după aceea îl avem pe purtătorul de cuvânt în ceea ce privește chestiunile bugetare din Bundestag, domnul Norbert Bartle, care va vorbi despre guvernanță economică din perspectivă națională. Apoi, va avea loc o rundă de întrebări și răspunsuri. Iar pe parcursul acestei runde, dacă doriți să luați cuvântul, voi face câteva observații preliminare în acest sens. Vom încerca să le dăm cuvântul câtor mai multe persoane. Și acest lucru înseamnă că trebuie să ne încadrăm cu toții într-un <coughs> timp de vorbire prestabilit și anume de două minute. Colegii mei din Parlamentul European își dau seama că e vorba de un timp de luare a cuvântului destul de lung. Pentru noi e într-adevăr un interval destul de lung, știu că în general e foarte puțin, dar totuși vă rog astăzi să ne încadrăm și să acceptăm aceste două minute de vorbire. Găsiți uh, cartele de luarea cuvântului pe locurile dumneavoastră. Am pus câte un cartonaș în fiecare loc și dacă doriți să participați la dezbatere, să faceți uz de dreptul de a vorbi, atunci vă rog să folosiți acest cartonaș de luare a cuvântului. Să ne semnalizați acest fapt ca să vă putem înregistra pe lista vorbitorilor. Vom încerca să dăm cuvântul a trei colegi din Parlamentele Naționale și un coleg din Parlamentul European. Spre ora 10.30, domnul Juncker trebuie să ne părăsească, pentru că are și alte angajamente și de aceea ne-am înțeles că la 10.30 va avea loc runda de întrebări și răspunsuri, adică va răspunde la întrebări la acea oră. Are 10 minute la dispoziție, după care va trebui să ne părăsească. De aceea, exact la ora 10.30, indiferent unde ne aflăm la dezbatere, o vom întrerupe și va lua cuvântul domnul Juncker. I switch now to English, ladies and gentlemen. Voi trece acum la limba engleză, doamnelor și domnilor. Stimată președinte al Comisiei, domnule Juncker, stimată doamnă Berez, doamnă Cigană, domnule Butler, stimați colegi, mă bucur să vă urez bun venit astăzi în Parlamentul European pentru a treia săptămână parlamentară europeană. La această conferință deschidem o nouă pagină din istoria parlamentarismului în Europa. În ultimii trei ani am făcut progres important în ceea ce privește instituționalizarea cooperării între Parlamentul European cu parlamentele naționale. Mă bucur că mai mult de 120 de parlamentari din 26 de state membre participă la această conferință. E un semnal puternic că ambele părți s-au angajat să îmbunătățească cooperarea între noi și să consolideze controlul democratic al semestrului european. Sunt convins că parlamentarii europeni și cei naționali nu sunt rivali, ci sunt parteneri. E efortul nostru comun să încercăm să respectăm principiile supravegherii democratice. Cu toții știm că integrarea europeană funcționează doar având ca bază o cooperare strânsă între parlamentari naționali și europeni. Tratatul de la Lisabona, tratatul parlamentelor, așa cum este acesta numit, a ținut cont de această realitate. Tratatul a consolidat atât rolul parlamentelor naționale cât și al celui, al celui european. Acum avem o cooperare consolidată și puteri crescute, mai ales în ceea ce privește subsidiaritatea, informarea și participarea. Și mai mult, tratatul de la Lisabona recunoaște importanța cooperării între aceste instituții pentru că stabilește această cooperare interparlamentară. Parlamentul European de la tratat a făcut câțiva pași importanți pentru a-și demonstra angajamentul în consolidarea dimensiunii parlamentare în Uniunea Europeană, așa cum apar toate acestea în rezoluția noastră din 2009. Atunci, în 2009, perspectivele pentru parlamentarism în Europa arătau bine. Totuși, realitatea de pe teren din ultimii ani, anii de criză, a fost total diferită. Europa a trecut de la o criză la alta. S-au luat decizii care ne-au afectat pe toți și acestea au fost luate de șef de stat și de guvern în spatele ușilor închise. Numărul mare de summituri întâlniri între șef de stat și de guvern, toate acestea au marginalizat rolul pe care îl joacă atât Parlamentul European cât și cele naționale. Parlamentul European înțelege că parlamentele naționale sunt îngrijorate de rolul pe care l-a primit Comisia în ceea ce privește valoarea bugetelor dintr-un stadiu incipient. Da, și noi suntem foarte îngrijorați. Să vă dau un exemplu. Parlamentele naționale și mai ales comisiile pentru bugete și finanțe au un rol foarte important în procesul bugetar. Dumneavoastră verificați dacă guvernele cheltuie banii conform legii. Dumneavoastră aveți puterea să modificați uh, bugetele. Astfel, doar asemenea politici pot să ne ajute însă se ajunge la un vacuum pe care nu putem să îl acceptăm. Avem nevoie de mai multă Europa atunci când vorbim de politici bugetare. E singura cale de urmat. Dacă e să învățăm ceva de pe urma crizei, atunci e lucrul următor. Economia europeană nu e făcută din diferite cutii separate, economii separate naționale, nu. Economiile noastre sunt strâns legate între ele. Ce se întâmplă într-un stat le afectează pe toate celelalte. Provocarea e una europeană și atunci și soluția cu care venim trebuie să fie europeană. Scopul semestrului european e exact acesta. Statele membre trebuie să aibă un ghidaj politic și să își îmbunătățească coordonarea, poli coordonarea politică între statele Uniunii Europene și între diferitele domenii, domenii de politică. Această coordonare trebuie să aibă loc la nivel european și noi sprijinim o asemenea abordare. Însă nu vom accepta mai multă Europa dacă acest lucru înseamnă mai puțin parlamentarism și mai puțină democrație. Vrem să ne asigurăm că există responsabilitate legitimitate democratică la fiecare pas și atunci când vorbim de bugetele naționale. De aceea, Parlamentul European îi cere Comisiei să ne dea posibilitatea de a prezenta recomandări specifice pe stat în Parlamentele naționale înainte ca acestea să fie adoptate în Consiliu. Parlamentul European trebuie să joace un rol mai important în procesul de colaborare consolidată cu parlamentele naționale, astfel încât să fie crescută responsabilitatea în ceea ce privește deciziile luate la nivel european. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, vreau să spun foarte clar pentru a închide acest deficit democratic care există în noul cadru de guvernanță economică, e nevoie de implicarea parlamentelor naționale și a Parlamentului European, atât în procesul de luare a deciziilor, cât și la implementarea acestora. Suntem conștienți de faptul că multe probleme mai trebuie rezolvate, există multe chestiuni care trebuie să fie adresate în următoarele două zile în cadrul semestrului european și și în ceea ce privește această conferință privind articolul 3 2013. Astăzi vom vorbi despre strategia europeană ca parte a revizuirii la mijlocul termenului, care face parte din așa numita strategie UE 2020. E pentru creșterea, creș, pentru consolidarea creșterii durabile. E foarte important să ne coordonăm eforturile. Dezbaterile noastre de astăzi vor fi importante și în ceea ce privește rezultatul lor care va ajunge la Consiliul din primăvară când se va discuta despre cadrul de guvernanță economică. Dacă ne dorim ca semestrul european să funcționeze, atunci cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Aștept cu nerăbdare niște discuții constructive și o bună cooperare cu dumneavoastră. Dar cu această conferință anuală deschidem un nou capitol al istoriei democrației europene și putem să fim mândri de acest fapt. Să ne dorim să funcționeze și să aibă succes. Sper că în dezbaterile noastre din următoarele două zile vom găsi soluții și sper că vom, vom și pune presiunea necesară asupra Comisiei, care este reprezentată astăzi aici prin președintele ei, căruia îi dau acum cuvântul. Äh, stimate domnule președinte, stimate Martin, doamnelor și domnilor, parlamentari, atât europeni cât și din parlamentele naționale, vă urez tuturor bun venit! Orice întâlnire cu domnul Martin Schulz este o experiență V-a spus deja că am timp până la ora 10 și jumătate. Nu știam acest lucru. Credeam că pot să rămân până la 11.45, dar dacă nu, mi s-a spus până la 10.30. Mi-a spus deja că trebuie să mă încadrez în timpul prescris și cu siguranță voi îndeplini dorințele președintelui. În această dimineață, Comisia trebuie să ne zică în ce part, încotro ne îndreptăm. Ați înțeles tot. Nu știu dacă lucrurile vor sta chiar așa, în ceea ce privește ce vă voi spune, însă mă bucur că astăzi mă aflu alături de dumneavoastră la, în această săptămână parlamentară. În acest format este unul nou de câțiva ani, de fapt chiar din mijlocul crizei, însă până acum e ceva ce e bine stabilit pentru că ne întâlnim pentru a patra oară într-un asemenea format. Your debates. Dezbaterile dumneavoastră de astăzi și dezbaterile de mâine sunt o mărturie clară a faptului că ceea ce discutăm și ce facem la nivel european e o chestiune de interes comun, de responsabilitate colectivă. Uniunea Europeană e o întreprindere comună a statelor membre și instituțiilor europene și trebuie să reziste testului acestui control legitimității și responsabilității la fiecare nivel. Adevărul este că termenii guvernanță economică, guvern economic și semestrul european sunt concepte străine concepțiilor cetățenilor noștri, chiar în legătură cu opțiunea alegerilor din acest proces, în funcție de limba pe care o utilizăm, există diferențe. Mie îmi place formula în franceză guvernement economic, guvern economic sau guvernare economică. Mi-a plăcut de la conferința interguvernamentală încă, care a dus apoi la tratatul de la Masi, care am avut onoarea să o prezidez în primul semestru din 1991. Uh, am pledat împreună cu alți colegi, dar nu foarte numeroși, pentru conceptul acesta de guvernare economică. <clears throat> și constat că astăzi cercul celor care consideră că este o nevoie a momentului devine tot mai mare, dar unii spun guvernare economică, alții spun guvernanță economică, în diverse limbi, în engleză, în germană. Și uneori există probleme să-i spunem pe nume procesului de care e nevoie. De la bun început, de când s-a declansat acest proces de la Maastricht, am fost în favoarea coordonării politicilor economice și am ajuns la vârsta în care îți uh, aduci aminte de diverse lucruri care s-au petrecut cu mult timp în urmă. În 1987, uh, din secolul trecut, am prezidat în noiembrie 87 un Consiliu European consacrat consolidării întăririi politicilor economice. Există o rezoluție a Consiliului care spune că statele membre și parlamentarii și ar fi bine să le citească, pentru că s-a spus tot ce era de spus despre aspectele coordonării politicii economice europene. În același an am inventat procesul de la Luxemburg, care se refera la politicile de ocupare a forței de muncă. Cum am prezidat cele două consilii ca prim-ministru, sunt singurul care își mai aduce aminte de consolidarea coordonării politicilor economice și Consiliul European anual consacrat politicilor de ocupare a forței de muncă. Toate acestea au fuzionat într-un alt proces și despre acesta discutăm astăzi și îi spunem acum semestrul european, care dă o mai mare coerență procesului lansat anterior și care e mai complet decât procesul anterior. Semestrul european nu ține de literatură. Nu e nicio întâlnire prietenească la un pahar de bere sau de vin. E ceva foarte serios și semestrul european trebuie să fie proprietatea comună și a Consiliului și a Comisiei și a Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Ceea ce lipsesc din concluziile semestrului e însușirea națională de către guvernele naționale, de către parlamentele naționale. Noi ne concentrăm pe proceduri greoaie, în timp ce ar trebui să ne concentrăm mm, pe conținutul a ceea ce considerăm că trebuie să facem împreună. Am pus în aplicare o întreprindere pe care nimeni, nici uh, comisarii, nici guverne, nici cetățenii nu le înțeleg. Deci e vorba pentru anii viitori să mai simplificăm uh, procesul. Comisia pe care o prezidez nu și-a preluat mandatul de mult timp. Nici măcar am trecut de fatidicul termen de 100 uh, prime zile. În fine, nu că m-a interesat foarte mult uh, bilanțul celor 100 de zile de început. În fiecare moment mi se poate cere să spun care este bilanțul. Nu e un bilanț după 100 de zile. Nu se face bilanțul în întregi vieți când uh, stai în fața unui bebeluș care încă n-a plinit patru luni. Vreau ca comisia să fie judecată, cum se spune, la autopsie, deci după cinci ani. Încă n-a venit momentul să facem o judecată definitivă asupra a ceea ce ar putea să fie moștenirea lăsată de comisia mea, în fine spus oarecum vulgar, să nu exagerăm, să nu folosesc prea mult prea numele posesiv, nu e comisia mea, e comisia Uniunii Europene și cu toate acestea am încercat să tragem unele învățăminte dintr-un trecut recent care a fost caracterizat de criza economică și financiară, când în calitate de comisie a trebuit să facem o judecată în legătură cu proiectele de bugete naționale, am făcut-o cu inteligență, finețe și responsabilitate, privind în amănunt situațiile naționale. Nu există o regulă comună generală în materie bugetară și care să se aplice tuturor statelor membre. Fiecare stat membru e diferit, uh, parcursul și ciclurile economice și sociale se disting destul de substanțial de la o țară la alta, ceea ce a făcut ca pentru trei țări să punem la punct un timp suplimentar de reflexie până în luna martie, tocmai ca aceste țări să se acomodeze mai bine cerințelor în vremurile prezente, vorba de Italia, Franța și, într-o mai mică măsură, pentru că se distinge față de cele două țări menționate anterior, e vorba și de Belgia. Am lansat un proces de revizuire a instrumentelor de coordonare a politicilor economice și bugetare, <clears throat> așa numitul six-pack și two-pack, și am stabilit un inventar al punctelor slabe și constrângerilor și exigențelor și acestor potențialități și vom reveni revizuind aceste două texte spre aceste elemente esențiale, directoare ale coordonării politicilor economice. Vorbim despre semestrul european, vorbim de guvern sau guvernare economic, de acele pachete, de tratatul fiscal, menționăm anumite articole din diversele tratate și sunt conștient de faptul că cei care ne ascultă nu știm despre ce vorbim și deci ar trebui să utilizăm un termen mai puțin tehnic și mai politic decât cel pe care îl folosim în mod general. Am lansat după câteva sau la câteva săptămâni după ce ne-am preluat mandatul un plan de investiții pentru Europa, acest plan de investiții pentru Europa, care se referă la o sumă globală de 315 miliarde, este rezultatul negocierilor dintre Parlamentul European și Comisie. <clears throat> și m-am angajat în fața Parlamentului European, când am ținut discursul de investitură în iulie, să lansez un plan de investiții care să, să se refere la 300 de miliarde, acum e vorba de 315 miliarde și un angajament asumat în numele Comisiei Europene în fața Parlamentului și deci a cetățenilor europeni. Mm. se produc evenimente a căror importanță nu trebuie subestimată pentru că noua comisie, care e acum în funcție, a stabilit cu Parlamentul, pentru că așa cer regulile democratice, un dialog permanent, <clears throat> permanent pentru că trebuie să dureze. Comisia care se dorește să fie mai politică decât cele anterioare, a asumat angajamente în fața Parlamentului și Comisia dorește să respecte aceste angajamente ceea ce a făcut ca foarte rapid să dorim să putem prezenta acest plan de investiții al căruia eșafodaj e greu de înțeles, ceea ce face ca primirea care a fost rezervată planului de investiții respectiv, în general a fost favorabil, pentru că sunt numeroși cei care n-au înțeles în amănunt care sunt elementele de arhitectură internă a acestui plan de investiții, dar acesta va fi un succes dacă statele membre și Parlamentul European își utilizează toate capacitățile și fac acest lucru rapid în termenele prevăzute până luna iunie textele legislative aferente. În legătură cu aceste texte legislative aș vrea să adaug ceva. Comisia și Consiliul ar fi putut să adopte singure aceste texte legislative. Dar eu am promis în fața Parlamentului European să reabilitez metoda comunitară, ceea ce face ca Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, va fi strâns asociat elaborării de texte legislative consacrate planului de investiții. Acest plan de investiții reprezintă în numeroase privințe o schimbare de paradigmă Până în prezent, liniile bugetare ale bugetului european aveau aspectul de subvenție directă pentru întreprinderi sau state. Schimbăm acest lucru, făcând în așa fel încât subvențiile să nu mai fie modul obișnuit de transfer pe fonduri publice la între nivelul european și cel național, să facem în așa fel încât sumele rezervate să ajungă direct în economia reală. Ne-am dorit ca Comisia să aleagă proiecte de investiții, să identifice ea proiecte de investiții, ci lăsăm Banca Europeană de Investiții, care e mai aproape economia reală, să aleagă investițiile care se vor face și aș vrea ca statele membre să se asocieze cu mai multă elan decât în prezent acestui montaj financiar al planului de investiții european și trebuie speranța că unii o vor face. Discut uh, cu toți prim-ministrii și cred că suma globală consacrată fondului de investiții va fi um, mai mare decât cea despre care se vorbește acum. Am dorit să <clears throat> îi redăm adevăratul sens pactului de stabilitate și creștere. Planul de investiții completează ce numesc eu triunghiul virtuos între consolidarea bugetară care rămâne esențială. Există unii care consideră că dacă adăugăm datorie și mărirea deficitului ar fi cea mai bună cale. Eu sunt de părere că nu aceasta e calea, întotdeauna e nevoie să operăm reformele structurale care diferă în intensitate și natură de la o țară la alta, dar ele sunt importante și consolidarea bugetară și fondurile structurale nu sunt suficiente pentru a, um, face să renască creșterea și ocuparea. Eu eroare e nevoie de politici orientate în mod clar spre creștere și ocuparea forței de muncă, de unde planul acesta de investiții pentru a completa binomul, transformându-l în triunghi care constă într-o consolidare bugetară și reformă structurală. Am adăugat o doză de flexibilitate pactului de stabilitate într-o comunicare a Comisiei de pe 13 ianuarie, nu pentru a transforma regulile din pactul de stabilitate, nu transformând pactul de stabilitate într-un pact de flexibilitate, ci pentru a ține cont de nevoia de creștere și de investiții. În mod similar, Comisia va adopta un nou text în legătură cu inițiativa de ocupare a tinerilor, care încă nu a demarat și doamna comisar pentru afaceri sociale, pe care o să ce strâns semestrul european, în timp ce înainte Comisarul pentru afaceri Socială nu a fost asociat, va prezenta aici <clears throat> și mâine în Comisia de Resort textele aferente. Comisia nu dorește să fie un uh, profesor, nu dorește o abordare prea didactică. N-aș dori să dăm lecții în public statelor membre. Aș vrea ca în mod colectiv și solidar să învățăm să gestionăm mai bine moneda unică despre care se discută, toate elementele sunt dezbate și în dialog. Comisia, desigur, trebuie să spună din când în când ce consideră și trebuie să ia decizii când e nevoie de decizii, dar în general aș dori ca gest gestionarea monedei unice să fie mai convivială, să se bazeze mai mult pe dialog între Comisie, Consiliu și Parlamentul European și Parlamentele Naționale, în special când e vorba de a emite recomandări specifice pe țară, care foarte adesea, am regătat-o în trecut, au fost foarte îndepărtate de realitățile naționale. Trebuie să reflectăm mai bine realitățile naționale, ceea ce face ca eu să cer doamne, comisarilor să circule, să nu stea doar în birou la Bruxelles, să viziteze parlamentele naționale, să explice politicile Comisiei Europene, parlamentelor, societății civile pe plan național, partenerilor social național care și ei uneori nu au suficient entuziasm pentru a-și însuși recomandările pe țară și recomandările generale de la Comisie și de la Consiliu. Regulile noastre trebuie să devină mai previzibile pentru a fi mai eficace. Acest corp de reguli trebuie respectat de toate statele membre și toate guvernele, indiferent dacă sunt noi sau mai experimentate. Regulile vi se aplică fără excepție tuturor statelor membrele Uniunii Europene și nu se poate în mod unilateral mm. să dai înapoi și să nu respecti reguli ale Uniunii Europene. Din când în când le mai revizuim, iar aplicarea imediată în țările respective a programelor de ajustare am promis în fața Parlamentului European că de acum înainte, atunci când programul de ajustare există, va trebui să avem un studiu de impact în legătură cu consecințele sociale ale aplicării programelor de ajustare și în acest sens, trebuie să spunem, este multe de făcut, pentru că dimensiunea socială care e necesară pentru echilibrul edificiului european mai trebuie să facă progres. Am primit sarcină din partea Consiliului European din decembrie anul trecut să redactez un raport cu președintele Consiliului European, președintele Eurogrupului și al Băncii Centrale în legătură cu Uniunea Economică și Monetară, munca acestor patru președinți, la care se va asocia evident, deși unii nu văd în așa fel lucrurile și președintele Parlamentului European, al președintele unei mari instituții europene și uh, eu aș dori să avem o colaborare cât mai intensă și fructuoasă. Möchte ich heute Morgen hier nicht zu lange nu vreau să vorbesc prea îndelungat în această dimineață, pentru că acest eveniment uh, are sens dacă și președintele Comisiei știe ce se întâmplă în Parlamentul European, ceea ce știu, dar trebuie să ascultăm și cei din Parlamentele Naționale care ne spun cum arată bugetele naționale acolo, uh, ce cred despre semestrul european, Tupac, Sixpack six și așa mai departe. De aceea cred că nu trebuie să vorbesc mult, ci să ascult. Și acest lucru nu se întâmplă în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru atenție. <clears throat> Mulțumim, domnule Juncker. Ajungem acum la scurtele prezentări ale raportorilor. Începem cu doamna Beres. După aceea îi vom da cuvântul doamnei Cigane și apoi colegului Bartle. Acum, doamnă Beres, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnilor președinți, dragi colegi, doamnelor și domnilor, este un privilegiu să în acest discurs introductiv la dezbaterea noastră de astăzi privind guvernanța economică, stare de fapt și provocări de viitor. Dacă ne uităm la ce s-a realizat la scară europeană începește lupta împotriva crizei, putem fi impresionați despre de ce am realizat uh, împreună. Am creat mai întâi mecanismul european de stabilitate, Uniunea Bancară, dar am îmbunătățit și regulile noastre. Totuși, Trebuie să vedem situația Uniunii așa cum este ea și să privim tripticul uh, teribil, fatal, cu care ne confruntăm și în zona euro și în afara zonei euro, în europeană. Mai întâi, cifra foarte ridicată a șomajului, 11,4%, faptul că avem o creștere economică rămasă sub uh, nivelul de 1% și o spirală deflaționistă de 1,4%, așadar o deflație de 1,4% pe an de la 0,8% în ianuarie 2014 la minus 6%, minus 0,6% în ianuarie 2015. În acest context, vedem cum cresc divergențele între state membre, divergențe care existau și înainte de declanșarea crizei și care acum s-au agravat. Așadar, se pune întrebarea și mulțumesc domnului Juncker că s-a referit la ea care e dezbaterea? Dezbaterea noastră este ne place guvernanța economică. În țara mea cred că este un concept pe care l-am susținut foarte mult, dar uh, la un anumit moment problema procedurii trebuie de asemenea să treacă în fața și să fie mai importantă decât chestiunea conținutului și cred că asta este uh, întrebarea. Dincolo de procedură, care e conținutul? Dincolo de guvernanță economică, care va fi politica economică a Uniunii, eh, de care Uniunea și zona euro au nevoie. Multe inițiative sunt în pregătire. Trebuie să semnalăm evoluțiile semnificative și inițiativele Băncii Centrale Europene, care, cu toată independența, sub conducerea președintelui Mario Draghi și în cadrul și respectând mandatul eh, ce a fost dat, încredințat de a avea o inflație de aproximativ 2%, tocmai a luat o măsură de anvergură care ar trebui să ne conducă la spre uh, instrumentele, să, să ne facă să ne concentrăm pe instrumentele politicii economice. Apoi, președintele a menționat faimosul plan Juncker. Această inițiativă, cred, este una foarte pozitivă. Aceste 300 de miliarde sunt așteptate și așteptăm mult de la ele. Ele ar trebui să permită uh, să se rezolve un deficit uh, de cheltuieli pe termen lung, pentru că dacă ne uităm la situația Uniunii Europene față de principalii noștri competitori la nivel mondial, fie Statele Unite, fie China, trebuie să constatăm un deficit de investiție, un deficit de investiții în Uniunea Europeană. Așadar, acest plan ne face să ne punem uh, întrebarea cum funcționează guvernanța noastră economică și cum putem uh, rezolva această subfinanțare, care poate că este uh, datorată și modului în care se aplică regulile. Acest plan de investiții este magnific, este superb, este binevenit, dar el nu poate fi răspunsul pentru orice. El și identifică, recunoaște existența unei probleme și sigur ne cere să uh, ne uităm la valoarea adăugată uh, pe care o aduce funcționarea regulilor noastre. Deci trebuie să ne concentrăm pe acest plan de investiții pentru a contribui la acest model de dezvoltare economică pe care Uniunea Europeană îl datorează restului lumii. Un model care să ne permită tranziția spre o economie ecologică, spre crearea de locuri de muncă și cu o fiscalitate care să permită redistribuirea beneficiilor acestui plan de investiții. Și apoi, mai multă flexibilitate a fost identificată în aceste reguli. Cred că e un lucru bun, binevenit. Ne ne, încă ne punem întrebarea uh, de ce reguli diferite s-au uh, aplicat pentru uh, brațul preventiv și brațul executiv al pactului. Însă, dacă recunoaștem că acest plan este necesar, trebuie să ne uităm și care este eficiența guvernanței noastre economice. Și aici revin la ce a spus președintele Juncker. Trebuie să avem reguli mai prietenoase, mai, care dau mai multă încredere. La această vârstă de maturitate a Uniunii Economice și Monetare, trebuie să avem hotărârea de a implementa o guvernanță economică și de a avea o bună politică economică. Și această dezbatere abia începe. Pentru că aud uh, aici și colo uh, conceptul de mutual fiscal stance în limba engleză. Ce înseamnă asta? Adică exact ca atunci când Statele Unite discută bugetul pentru anul viitor, se uită care este situația statelor din Uniune și definez politica economică de care au nevoie. Noi în Uniunea Europeană nu avem acest buget care să ne permită uh, să-l folosim ca pe un instrument al politicii economice. Așadar, uh, uh, nu avem altceva decât o aglomerare, o acumulare de politici economice ale statelor membre. Dar, în zona euro, noi nu facem acest exercițiu prospectiv. Uh, pur și simplu punem la oaltă ceea ce fac statele membre. Ori asta ne trebuie. Între Parlamentele Naționale și Parlamentul European și împreună cu Comisia și Consiliul, uh, în amontele procesului, și acesta e sensul semestrului european, să avem o viziune clară de ce nevoi există. Și asta nu trebuie să fie o regulă impusă de cineva, trebuie să fie o dezbatere democratică, inteligentă, de definire a acestor priorități și în acest sens vor merge propunerile din raportul meu și sperăm că lucrurile vor putea progresa. Apoi, Întorcându-mă la regulile pe care le avem, la legile noastre, pentru că acestea trebuie să fie miezul discuției democratice, aici vreau să subliniez două dimensiuni care mi se par importante. Prima se referă la procedura de uh, uh dezechilibru macroeconomic. Această regulă, uh, și vorbesc uh, în fața unui expert aici, fostul comisar Olli Ren, care astăzi este vicepreședintele Parlamentului nostru, uh, responsabil de relațiile cu Parlamentele Naționale, uh, ne-am imaginat că putem uh, identifica mizele acestor divergențe între statele membre când de fapt noi avem nevoie de convergență. Și ne dăm seama că această procedură privind uh, dezechilibrele macroeconomice uh, s-a transformat într-un mod negativ în sensul că mai degrabă decât să abordeze problema convergenței a efectelor de tip spillover, a efectelor de multiplicare, s-a concentrat uh, într-o relație unică între Comisia Europeană și statele membre, uh, Comisia uh, indicându-le reformele structurale necesare pentru a crește competitivitatea, care au dus evident la situația deflaționistă pe care o cunoaște Uniunea, zona euro astăzi. Așadar, dacă trebuie să existe o procedură de dezechilibru macroeconomic, ea trebuie să permită uh, să tragem învățămintele situației pe care o observăm și pentru a, ca să asigurăm convergența tuturor. În al doilea rând, începește funcționarea acestor reguli, se pune problema reformelor structurale. Într-o lume aflată în mișcare, nimeni nu poate, iertați-mi expresia, să, să culce pe ureche și să se protejeze cu umbrela zonei euro. Fiecare trebuie să-și facă Uh, munca la el acasă, dar trebuie să vorbim și despre eficacitatea acestei munci, pentru că într-o țară democratică nu vrea nimeni să aibă o troică care să vină și să le impună reforme structurale. Sau într-o țară democratică în care parlamentele sunt în miezul regimului politic democratic, se consideră că cel mai bine este uh, să faci reforme impuse și asta e trece drept democrație socială. Nu. Nu se poate așa. Trebuie mai multă inteligență colectivă, exact așa cum a cerut președintele Comisiei. Și pentru asta cred că exercițiul în care ne lansăm este un exercițiu absolut critic, ca să avem reguli, dar să avem reguli inteligente, reguli care ne permit să avem o viziune a situației politice și economice a întregii zone euro și a Uniunii Europene și să uh, revenim la adevărata politică economică, adică mai multă marjă de manevră în funcție de situația pe care o observăm. Reguli, da, dar reguli mai inteligente, mai simple, care se bazează mai mult pe încredere și care permit mai multă convergență. Acest Parlament a pledat întotdeauna și cred că alături de Jean-Claude Juncker avem, în Jean-Claude Juncker avem un aliat, Parlamentul a pledat așadar pentru metoda comunitară, întotdeauna metoda comunitară, pentru că asta înseamnă democrație. Și se vede acest lucru în mecanismul european de stabilitate, se vede acest lucru în toate celelalte mecanisme pe care le-am creat în afara tratatului. Așadar, închei privind spre viitor și sperând că dezbaterea pe care o vom deschide, începește funcționarea și aplicarea regulilor va duce la nevoia imperativă de a defini piesele lipse ale Uniunii Economice și Monetare ca să putem fi înarmați eh, și să facem față viitorului. De aceea, cred că sunt niște reguli eh, pe care trebuie să le examinăm cu obiectivitate. Mă gândesc mai ales la regula reducerii cu 1% a datoriei, atunci când țările au datorie 60% din PIB, indiferent care ar fi inflația și creșterea lor economică, e o regulă care ar putea prezenta, pune unele probleme și cauza unele handicapuri. Știm, uh, pentru viitor știm că lipsesc, uh, din punct de vedere al pilonului, pilonul social, a spus-o președintele și noi îl susținem, dar și problema capacității bugetare a zonei euro și adaug un cuvânt asupra capacității fiscale. Nu în sensul englezesc al termenului, ci al celei, uh, celui francez, Taxation Union, Uniune Fiscală. Pentru că dacă nu tratăm acest subiect, ne privăm de o anumită marge de manevră. Sper că dezbaterea noastră deschide posibilitatea de a îmbunătăți guvernanța economică pentru a o transforma într-o adevărată politică economică și pentru a avea o viziune comună pentru ca oamenii să nu fie supuși unor măsuri, ci să aleagă niște măsuri, într-un context global, să aleagă cel mai bun tra traiect pentru toți, să nu fim obsedați doar de ce spun piețele, ci să fim obsedați de viitorul și bunăstarea cetățenilor noștri. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Beres. Are cuvântul acum doamna Cicane. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eh, președinți, domnule comisar, dragi colegi. Vă vorbesc în numele președinției, în numele Parlamentului Leton, care, pentru că există și dimensiunea parlamentară a președinției noastre. Îmi voi începe prezentarea cu un lucru pe care doamna Beres tocmai l-a menționat, și anume nevoia de a avea o viziune pentru uh, dezvoltare economică, ceea ce există în Statele Unite și poate că lipsește într-o oarecare măsură în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu asta, totuși uh, cred că semestrul european deja oferă un instrument. Poate că nu este complet uh, realizat acest instrument, dar este, există acest, uh, acest studiu de creștere anuală și m-am uitat la cel pentru 2000, pe 2015 care tocmai a fost publicat de comisie și există acolo trei piloni pe care noi, uh, la nivelul Parlamentelor Naționale, îi susținem și cu care suntem de acord. Mai întâi, o stimulare coordonată a investițiilor și domnul Ion a vorbit uh, îndelung despre asta și foarte convingător o, un angajament înnoit față de reforme structurale și este întotdeauna un subiect foarte dificil, atât pentru guvernele naționale cât și pentru parlamentele naționale. Și în al treilea rând, uh, urmărirea responsabilității fiscale, controlul uh, nivelului de deficit și a datoriei, nivelului datoriei. Și principala uh, întrebare din prezentarea mea este cum se pot implica parlamentele naționale în realizarea acestui scop, în supervizarea implementării acestor uh, scopuri. Aș spune că noua comisie și-a început activitatea cu un angajament de a lucra mai strâns cu parlamentele naționale și chiar ieri primul vicepreședinte al comisiei, domnul Timmermans, a fost în Riga, în capitala noastră, la ședința COSAC și acolo a subliniat din nou acest angajament și suntem uh, nerăbdători să avem această cooperare mai strânsă cu Comisia Europeană și cu supravegherea Parlamentelor Naționale a, în cadrul semestrului european. Uh, procesul actual uh, al semestrului european, după părerea mea, dă oportunități enorme Parlamentelor Naționale să se implice, dar numai dacă există o tradiție de supraveghere parlamentară a problemelor europene în Parlamentele Naționale. Din nefericire, și asta am auzit de la mulți colegi din uh, comisiile de afaceri europene, din parlamentele naționale ale Uniunii Europene, sunt prea multe parlamente naționale care se consideră complet lăsate în afara procesului de decizie politică în Uniunea Europeană și din mecanismele de coordonare economică pe care le discutăm astăzi și care sunt uh, prevăzute în semestrul european. După părerea mea, principala oportunitate pe care o oferă semestrul european este că el creează o atitudine pozitivă față de stabilitatea fiscală, coordonarea guvernanței economice și necesitatea de a implementa reforme structurale. După părerea mea, pentru prea mult timp, aceste instrumente au fost privite negativ de către statele membre. De obicei, ă, statele membre ă, acceptă foarte greu o supraveghere mai strânsă, numai dacă se tem că sunt, își vor pierde accesul la piețele financiare. Dar n-ar trebui să se întâmple așa, pentru că această atitudine de dezamăgire din partea Parlamentelor Naționale, dacă acestea consideră că sunt uh, oropsite de cineva mai puternic, ajunge în societate și oamenii ajung să fie convinși că reforma nu se face pentru ei, că nu pentru asta trebuie făcută reforma structurală, ci de dragul unor birocrați abstracți de la Bruxelles. Și n-ar trebui să fie așa și de asemenea e o situație foarte periculoasă. Aici vreau să citez pe Philip Stephens, care a scris în Financial Times. Succesul populismului este eșecul uh, politicii uh, tradiționale. Și atunci Parlamentele naționale, în cooperare cu uh, Parlamentul European, Comisia, uh, Consiliul, trebuie să, să apere politica tradițională și să o păzească. Da, politica tradițională poate uneori să fie plicticoasă, lipsită de atractivitate și așa mai departe. Și am văzut asta în unele state membre, unde atracția populismului uh, crește, a fost în creștere. Totuși, Asta este singura soluție și parlamentele naționale trebuie să explice această politică uh, tradițională populației și să deschidă spațiul politic pentru reformele structurale atât de necesare, discutându-le și supraveghind implementarea lor. Și aici aș vrea să vă împărtășesc exemplu proprii mele țări Letonia. Când arhitecții implicării Parlamentelor Naționale în politicile europene uh, căutau exemple bune despre cum să structureze această implicare, s-au uitat la țările nordice, unde parlamentele naționale au o implicare de facto în uh, viața europeană. Astfel, semestrul european dă foarte multe oportunități. În primul rând, confirmă poziția guvernului față de uh, studiul de creștere anuală pe care l-am menționat la început. Am confirmat poziția guvernului când a prezentat proiectul de buget. Acest uh, rol important a fost menționat de domnul Schulz. De asemenea, ne-am familiarizat cu Programul Național de Creștere Economică și programele de stabilitate și convergență. Și, în fine, am discutat și confirmat poziția guvernului privind recomandările specifice de țară, care, de asemenea, este un instrument foarte important. Ne dă asta acel sentiment de control pe care domnul Juncker îl menționa, aș spune că nu, dar ne apropiem de această situație. Și în fine aș vrea să menționez situația statelor membre față de așa numitele reforme structurale. După cum știm, există estimări diferite, dar unele estimări spun că uh, doar 10-15% din recomandările noastre sunt uh, implementate. Și asta este mult prea puțin. Și cred că parlamentele naționale au un rol foarte important de jucat, mai ales în ce privește implementarea acestor recomandări specifice. Așadar, salut promisiunea pe care Uh, primul vicepreședinte, domnul Timmermans, al Comisiei, a făcut-o ieri Parlamentului și anume că va fi un vizitator frecvent în capitalele europene, unde va discuta probleme importante, inclusiv programe de reforme structurale, probleme de reforme structurale cu parlamentele naționale, ca să putem deschide spațiul politic uh, reformelor atât de necesare pentru a ne asigura că Uniunea Europeană funcționează eficient. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Cigană. Are cuvântul acum domnul Bartle. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați președinți, stimate colege, doamnelor și domnilor. În Europa lucrurile nu stau bine acum. Motoul integrării și al colaborării a ajuns într-un impas. Europa e văzută de cetățeni acum ca fiind un loc al crizei. În, și în Parlament Europa și critica față de Europa sunt în creștere. De aceea e Tema noastră de casă să aducem Europa din nou pe drumul cel bun. Cum poate funcționa, mai ales când vorbim de bugete și politici financiare, acestea sunt subiectele care ne interesează pe noi acum la această conferință. Acum cred că nu ne lipsesc regulile și procedurile de urmat. Avem un deficit în ceea ce privește implementarea. Există diferite puncte de atac prin care Europa și uh, Uniunea Europeană să meargă mai departe. Și am câteva idei în acest sens pe care vi le voi spune. Care sunt obiectivele în ceea ce privește politicile bugetare și financiare? Eu cred că importante sunt stabilitatea și creșterea. Și văd trei metode de acțiune prin care se pot face pași mici, dar cu progrese bune consolidarea bugetară, reformele structurale și mai multe investiții. Noua comisie vrea să se apropie mult de aceste teme. Nici una dintre cele trei elemente nu poate, niciunul dintre cele trei elemente nu poate să fie neglijat. E nevoie de o coerență politică. Consolidarea bugetară. Nu de mult exista acea amenințare mare, și anume criza euro, astfel încât am ajuns la uh, pactul de creștere și stabilitate. Nu, la doi ani mai târziu, discuția merge acum într-o altă parte. Trebuie ca pactul să fie pus în aplicare cât de flexibil posibil cum mi se pare că nu mi-e atât de acută criza, atunci regulile din tratatul de la Maastricht sunt văzute acum ca o povară. Mie o asemenea abordare mi se pare foarte periculoasă. O consolidare a regulilor e importantă și trebuie să fie pusă în aplicare și asta trebuie să facem acum. Da, ne face rău să iau decizii nu prea iubite în parlamente și în guverne, însă acestea sunt foarte importante. E important să crească încrederea în Europa. Vorbim nici mai mult, nici mai puțin decât despre credibilitatea întregii politice europene și această încredere este foarte importantă. În Germania, mulți observatori din partea BCE analizează acest program cu niște ochi, ochi critici. O consolidare a condițiilor de finanțare pentru statele membre are nevoie de reforme, de consolidări, care câteodată sunt împiedicate. Sunt importante pentru stat, stabilitatea zonei euro, în care ne, confrunt, ne confruntăm acum cu un deficit crescut. Corecturile deficitare, de, de deficit care sunt prevăzute în diferitele pacte trebuie să fie puse în aplicare. Și avem o responsabilitate mare în acest sens. Veți spune, a, voi germanii uitați de pactul de creștere, vă, vă axați prea mult pe consolidare. Nu e adevărat. Consolidarea și creșterea sunt clar strânse între ele. Și ajung astfel la al doilea domeniu despre care vorbeam să vă vorbesc, punerea în aplicare a reformelor structurale. Auzim totdeauna argumentul că reformele structurale afectează creșterea. Însă exact contrarul este adevărat. Pe termen scurt, majoritatea reformelor structurale nu au un efect negativ asupra bugetelor pe termen mediu și lung, da, lucrurile stau așa. În Germania și în Spania, de exemplu, reformele pe piața muncii, cele din 2010, spre exemplu, au afectat mult bugetele. Însă nu statul e cel care asigură creșterea pe termen lung, ci companiile. Statul e responsabil într-un stadiu incipient, el trebuie să asigure o bună climă de investiții, niște pieți deschise și de asemenea și o administrație care să funcționeze bine. Doar ca să menționez câteva domenii, trebuie să facem tot ce ne stă în putere astfel încât reformele structurale în Europa să fie consolidate. Și și aici, pe baza textelor legislative existente, putem face câte ceva. Apoi există instrumente, recomandările specifice pe țări, acestea sunt un cadru potrivit. Domnul Wolfgang Schäuble s-a întâlnit uh, de curând cu miniștrii de economici, astfel încât să le explice cum stau lucrurile cu semestrul european. E nevoie de un um, dialog bilateral consolidat între statele membre și Comisie. Acesta trebuie să aibă loc înainte să apară recomandările specifice pe fiecare stat. Apoi, trebuie să existe o concentrare pe domeniile importante. Comisia trebuie să își stabilească mai bine și să explice mai bine prioritățile alese. Apoi, trebuie o identificare mai bună în statele membre pe baza recomandărilor. Trebuie să existe dezbateri în parlamentele naționale. Doamna Țigană ne-a spus câte ceva în discursul acestea și sunt de acord cu cele spuse. Apoi, trebuie să fie și puse în aplicare recomandările făcute pe bază de țară. Și și despre acest subiect a vorbit uh, colega mea înainte. În, în uh, Grecia și situația în care s-a ajuns, că se arată cu degetul vinovat, nu e corect ce s-a întâmplat acolo. Faptul că lucrurile nu merg bine în Grecia, da, e adevărat. Ceea ce s-a întâmplat în Grecia rămâne un punct important din cadrul programelor de ajustare. Însă e nevoie de o consolidare consecventă a bugetelor și e nevoie de reforme structurale în cadrul programelor de ajustare. Acestea sunt, aici sunt regulile centrale din Uniunea Fiscală și toate statele membre trebuie să li se alinieze și pe viitor. Și trec la al treilea aspect, și anume consolidarea investițiilor. Spuneam la început că stabilitatea și creșterea sunt pentru mine obiectivele centrale ale politicilor noastre. Investiții crescute sunt o parte foarte importantă. Sunt fundamentul pentru finanțe publice durabile. Și și aici e vorba de o politică a pașilor mici, însă concreți, prin care putem să obținem multe. Avem nevoie în Europa de mai multe investiții vedem ce se întâmplă pe piața aceasta globalizată și e nevoie de mai multă inovație și de mai multă concurență. Planul de investiții prezentat de domnul Juncker merge în direcția potrivită. Și aici trebuie, în, s-a vorbit prea puțin despre îndepărtarea obstacolelor care încă există în calea investițiilor și cred că e important. Încă un aspect legat de investiții, care, din punctul meu de vedere, e foarte important. Avem nevoie de mai multe investiții, însă nu finanțate prin noi datorii. Aceasta este convingerea mea politică profundă. E tema noastră de casă pe viitor și anume nu putem să ne tot finanțăm prin datorii pe viitor. Nu, trebuie să acționăm pas cu pas asupra bugetelor. Acesta este cursul pe care și l-au propus germanii și anume să nu facă investiții care să însemne datorii pe viitor. Și e o învățătură pe care am învățat-o deja în Germania. E o regulă de aur a noastră. Pentru că noile îndatoriri sunt cele care au îngrădit foarte mult viitoarele investiții. și apoi mai trebuie să încercăm să, fi, să împărțim, o, o încercare a împărți datoriile în datorii bune și rele a eșuat întotdeauna. Nu am putut să nu am putut să împiedicăm gradul de îndatorire în Germania gândind așa. În 2009 am uh, introdus o frânare a datoriilor odată cu pactul de creștere și stabilitate. Acum trebuie să oprim această spirală a datorilor care vine din trecut. Dacă nu, zona euro nu va putea fi niciodată una stabilă. Foarte mulți um, economiști inteligenți ne spun acum că dacă există aceste rate scăzute, atunci trebuie să avem și investiții care se bazează pe datorii. Însă, doamnelor și domnilor, pot acești economiști să ne garanteze că în 20-30 de ani dobânzile vor, se vor afla la același nivel la care sunt astăzi? Astăzi încă plătim dobânzi pentru niște datorii care au fost făcute acum 50 de ani. Și la asta trebuie să ne gândim întotdeauna, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Bartle, doamnelor și domnilor, am auzit deja o serie de intervenții. Procedăm așa cum vă anunțam înainte și anume doi colegi din parlamentele naționale, apoi un coleg din Parlamentul European vor lua cuvântul și vă rog să vă încadrați în cele două minute de intervenție. Are cuvântul acum din partea Parlamentului Slovac, domnul Blaha, apoi din Parlamentul Portughez, colegul Cabrita și apoi din Parlamentul Estonian, domnul Kalimets, iar apoi doamna Rodriguez din Parlamentul European. Sper că am spus tot corect. Începem cu domnul Lach. Mr. President, I will follow the... cuvântul acum domnul Calimeț. Okay, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă refer la chestiuni curente. Nu trebuie să ignorăm măsurile care au uh, dus la prosperitatea omenirii în uh, întreaga istorie, adică statul de drept și piața liberă. Estonia a urmat aceste principii timp de 25 de ani și acum puterea noastră de cumpărare este mai mare decât în Portugalia și în Grecia și în curând va fi mai mare decât în Spania. Așadar, aceste metode funcționează. Aș dori să spun comisiei să rămână pe uh, poziții și să nu permită schimbarea unor politici fundamentale ale Uniunii Europene. La aceste principii s-a ajuns după discuții de mulți ani prin proceduri democratice. Pe baza regulilor democratice actuale nu ar trebui să aibă loc niciun fel de plată către Grecia fără Vă mulțumim, vă mulțumim și că v-ați încadrat în timp. Acum doamna Rodriguez are cuvântul. Good morning. Bună dimineața. Am două întrebări pentru domnul președinte al Comisiei, domnul Jean-Claude Juncker. După cum știți, am fost cu dumneavoastră la Atena luat inițiativa pentru a îmbunătăți coordonarea între politicile economice și sociale. A fost un progres, un adevărat progres. După ce au apărut multe alte elemente, strategia Lisabona, strategia Europa 2020 și multe alte strategii pentru reformarea Uniunii Economice și Monetare. Acum pot câteva probleme. În primul rând, ar trebui să reechilibrăm semestrul european. Trebuie să ne asigurăm că acesta nu este folosit doar pentru consolidare fiscală, ci și pentru a promova creșterea și crearea de locuri de muncă. Așadar, am următoarea întrebare pentru dumneavoastră. Noi, Parlamentul European și Parlamentele Europene, ne putem baza pe niște linii directoare mai echilibrate și apoi mai văd o prioritate pentru noi, și anume aceea de a oferi semestrul european niște mijloace reale de punere în aplicare ale măsurilor. Ați făcut un prim pas prin prezentarea planului de investiții. Trebuie să ne asigurăm că acesta va deveni realitate. Însă trebuie să ne folosim și de regulile de flexibilitate ale pactului de, de flexibilitate ale pactului de stabilitate și să nu uităm și că aveți îndatorirea istorică de a completa Uniunea Economică și Monetară. Așadar, o a doua întrebare pentru dumneavoastră, credeți că Uniunea Europeană va înlocui divergențele actuale din Uniunea Economică și Monetară cu un angajament real față de convergență? Ich hoffe, ich spreche den Namen des Kollegen. Sper că pronunț corect acum numele. Mai încerc o dată. Țași Orinskas, domnul Țași Orinskas din Parlamentul Leton. Dacă nimeni uh, nu dorește să ia cuvântele din cauza pronunției mele. Bună dimineața, Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Această întâlnire este fără, foarte utilă direcție. Cu toții știm că mediul geopolitic este cam instabil și se va înrăutăți. Așadar, cine conduce Europa? Ce conduce Europa? Economia sau politica? Dacă doar politica, atunci europenii doresc acest lucru și avem suficiente resurse. În al doilea rând, Europa nu a fost pregătită pentru o criză atât de mare cuvântul reprezentantul Parlamentului francez. Si, monsieur le président, la récession Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ciucovici din Parlamentul Croat. Hvala lijepa i pozdravljam predsjedavajućeg i predsjednika Vrsu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele delegației croate aș vrea să vă mulțumesc pentru organizarea acestei conferințe și în condiții atât de bune. Guvernanța economică face parte integrantă din politica monetară a politicii a Băncii Centrale Europene. Soluția nu e întotdeauna în sfera monetară, ci în economia reală. Problemele se pot rezolva printr-un câștig de competitivitate și reforme structurale. Realitatea din Croația este de asemenea natură încât noi ne așteptăm pe ciclul de investiții să fie mai bun și să existe echitate și calitate în noul ciclu. E foarte clar că creșterea economică în sine și competitivitatea sunt singurele elemente care pot să garanteze progresul, nu doar în Croația, ci și în zona euro, ceea ce e valabil și pentru statele membre ale monedei euro și pentru celelalte. Austeritatea, evident, că a devenit un obstacol doar 10-15% dintre toate recomandările specifice pe țară au fost cu adevărat puse în aplicare. S-a dovedit că peste 50% dintre recomandările specifice pe țară nu au fost nici eficiente, nici fezabile. Iată de ce e salutar ca recomandările specifice pe țară să țină cont și de realitățile economice din statele membre. ceea ce ar trebui să ducă la o creștere a numărului de recomandări care să fie într-adevăr implementate, să se țină cont de situația națională în care Suntem Parlament, colegă Delano. Și acum din partea Parlamentului European, domnul Delano. Oui, Da, domnilor președinți, adevărat, că sistem astăzi la o dezbatere extrem de interesantă pentru viitorul Europei și a statelor sale Economia de mâine se va construi pe baza inovației și această inovație va trebui să se orienteze în mod natural spre ocuparea forței de muncă. Inovarea, cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată și, până la urmă, realizări uh, în industrie. nevoie de sprijin public pentru ca acest lan să fie benefic. Adevărat că întreprinderea și calificarea angajaților esențială. Întreprinderea e cea care creează bogăția, dar uh, nu are o viață lineară, există suișuri și coborâșuri, mai ales dacă mizează pe cartea inovării. Uneori există solicitate suficientă ca să creeze și să inoveze în același timp, dar nu e valabil și pentru MM-uri și întreprinderea abia înființată, startup care au un uh, rol social fundamental. Întrebarea pe care aș dori să o punem și să vedem ce va face Europa pentru a permite IMM-urilor să se dezvolte și mai mult și să promoveze ocuparea. Un sprijin public e posibil? Eu cred că da. Cred că există resurse care trebuie identificate printr-o organizare împotriva fraudei fiscale, o luptă fermă împotriva fraudei fiscale și crearea de resurse proprii Uh, taxa pe tranzacțiile financiare și uh, regret că în prezent nu toate statele membre au aderat la această idee a taxei pe tranzacțiile financiare, pentru că cred că prin ea ar fi o adevărată unitate europeană care s-ar crea. Vă mulțumim, domnule Deleană. După această primă rundă, dau cuvântul din nou președintelui Comisiei Europene, care așa cum am spus, va trebui să ne părăsească în curând și după aceea vom continua dezbaterea. Domnule Juncker. Domnule președinte, sunt... Uh, i-am auzit pe majoritatea vorbitorilor și majoritatea dintre ei au fost de acord cu abordarea Comisiei Europene și anume că există acest triunghi despre care vă vorbeam, structuri, reforme structurale, consolidare bugetară și o investiție orientată pe locuri de muncă și creștere. În ceea ce privește programul de investiții, vreau să mai spun ceva ar fi trebuit să fie clar faptul că nu vorbim de investiții bazate pe uh, datorii, ci din potrivă. Există o parte a capitalului care vine din bani publici europeni. Este o parte a sectorului privat în acest program de investiții astfel încât să nu existe investiții bazate pe datorii în Europa pe viitor. Toată politica noastră începe cu analizarea realității, să vedem dacă există destui bani, există destul capital în circulație, însă acesta în economia reală și mai ales în ceea ce privește IMM-urile nu își găsește prea bine locul. Apoi, în programul de investiții, foarte importantă este partea de capital privat care trebuie să fie mobilizată în economia reală fără datorii suplimentare. Un uh, program de creștere bazat pe datorii e pur și simplu un foc de paie care nu ne aduce nimic bun pe de viitor. De aceea importantă e finanțarea acestor programe și la aceasta ne-am gândit. Și de asemenea, am tras, invest- am tras învățăturile care trebuiau să le tragem din anii 70, atunci când s-au făcut anumite greșeli în programele de investiții. Eu nu fac o pledoarie pentru austeritatea bugetară. Austeritatea bugetară nu e un scop în sine. Austeritatea bugetară duce la derapaje sociale care nu sunt sănătoase și care provoacă unele consecințe nocive de ruptura coeziunii sociale în societățile noastre. Dar mă opun și celor care consideră că orice rigoare bugetară și că orice consolidare bugetară ar fi sinonimă cu austeritatea bugetară. Nu putem pe termen îndelungat să cheltuim mai mulți bani decât avem la dispoziție. Și cei care în mod absolut irresponsabil le povestesc orice cetățenilor europeni, mințindu-i, nu trebuie să se bucure de aprobarea spontană unanimă a tuturor celor care se greșesc atunci când se opun unor excese în materie de politică de austeritate. În orice caz, eu nu sunt un președinte al comisiei care să ceră statul membre să împovăreze și mai mult datoria publică și să mărească deficitul. Sunt uh, sfaturi proaste și politici proaste să se prezinte lucrurile în așa fel. Trebuie să se aplice o politică de rigoare care să țină cont de nevoile politici orientate spre creștere și ocuparea forței de muncă. Și ce am făcut în ultimii ani? Nu în toate elementele s-au ținut de această nevoie de orienta politica spre ocupare și creștere. Deci trebuie să corectăm greșelile de parcurs pe care le-am comis, dar să nu anulăm cu totul o politică înlocuind ce am făcut cu contrariul, pentru că ne-am lovit de un zid, după cum uh, am constatat în ultimii câțiva ani. Suntem pe cale să redactăm raportul celor patru președinți și în februarie la Consiliul European, pe 12 februarie, o să prezinte în numele acestor patru președinți o analiză în legătură cu cauzele crizei pe care am trăit-o și pe care o traversăm. Și printre aceste cauze, trebuie să vedem faptul că politicile noastre în materie de finanțe publice nu aveau suficientă rigoare și ambiție. Și deci această analiză <clears throat> de necontestat pe plan științific va servi de bază la toate politicile viitoare ale Uniunii Europene. Cineva m-a întrebat cum va reacționa Comisia Europeană față de victoria în alegeri a domnului Tsipras în Grecia. Mâine dimineață o să mă întâlnesc la ora 9 și o să-i spun ce părere am și am spus-o deja de două ori la telefon Evident că eu țin cont și trebuie să ținem cont de exprimarea democratică și de sufragiul universal al poporului elen, pe care îl admir mult pentru curajul său, pentru modul în care face sau nu face anumite lucruri. Da? Nu vreau să anticipez o dezbatere pe care o să am mâine. Și cei care au câștigat alegeri în Grecia trebuie să țină cont de convingerile și modul de gândire al celorlalți nu e o singură țară, membra Uniunii Europene, care a exprimat uh, cu libertate o alegere democratică. Mai sunt și celelalte și opinia publică din celelalte state membre și opinia celorlalte parlamente va trebui, da, să adaptăm unele politici, dar nu vom schimba totul numai pentru că a existat un rezultat la alegeri care le place unora și nu le place celorlalți. Doream să spun cu cuvintele președintului nostru, domnul Schulz, care a spus, cred, și vedem la televiziune, nu mai știm niciodată la ce televiziune s-a exprimat sau nu, n-am așteptat rezultatul grec ca să schimbăm politica în Europa. Comisia pe care o prezidez eu, după trei luni, de fapt chiar după trei săptămâni, a prezentat un plan de investiții Comisia pe care o prezidez a adoptat o comunicare în legătură cu flexibilitatea în cadrul pactului de stabilitate. Comisia pe care o prezidez va lansa piața unică energiei, ceea ce va fi pe ordinea de zi în luna februarie. Vom lansa piața unică digitală. Ascultați, Europa e în mișcare, nu stă pe loc, nu e nici conservatoare, nici reacționară. Am uh, tras învățăminte din istoria recentă. E o comisie care mizează hotărât pe politici de creștere și orientată spre ocuparea forței de muncă. Eu îmi doresc o politică bogată în creștere și fertilă în locuri de muncă și cu cât mai mică inflație, cu putință. Iau notă de rezultatul alegerilor în Grecia, dar acțiunile pe care le întreprind în numele comisii sunt anterioare învățămintelor despre care trebuie să tragem din exprimarea sufragiului universal grec. Rămân de părere că ce numesc acest unghi de consolidare politici de investiții și celelalte elemente reprezintă baza oricărei politici europene în general, indiferent care ar fi ea și investițiile, trebuie să se bucure de o apreciere nuanțată atunci când Comisia va aplica pactul de stabilitate și creștere și mi se pare evident. Investițiile nu pot fi finanțate recurgând doar la împrumuturi și mărind nivelul de datorare. Dar atunci când statele membre contribuie la fondul de investiții european la noul instrument FC, să evităm ca contribuțiile bilaterale să nu fie contabilizate la nivelul datoriei publice. Nu e mai puțin evident că anumite investiții care se înscriu în aplicarea de proiecte transnaționale europene merită o altă clasificare decât investițiile imediat consacrate contextului național. Și în legătură cu acest aspect o să vedeți că peste 5 ani se va spune că Comisia a văzut lucrurile în mod just, pentru că dacă s-au propus regulile de flexibilitate acum trei ani, nuclearilor celor care ar fi greșit ar fi fost mult mai mare decât uh, se întâmplă acum. Noi eh, ne ocupăm de soarta europenilor, a fiecărui european de care ținem cont, da? Vreau ca abordarea noastră să fie solidă pe plan economic, dar rezultatul și impactul politicilor macroeconomice se măsoară la, la nivelul fiecărui cetățean european. Există principii, dar există și oameni. Vă mulțumim foarte mult, domnule Juncker. Mergem acum mai departe cu dezbaterea noastră. Vă mulțumesc, domnule Juncker, că ați fost astăzi alături de noi și pentru runda aceasta de răspunsuri și oricum ne întâlnim în continuare. Mergem în același ritm, mai departe, cu dezbaterea noastră. Are cuvântul acum din partea Senatului polonez colegul Mitbrot. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. Ja bym chciał podziękować za zorganizowanie tego spotkania. Myślę, że Europejski Tydzień Parlamentarny. Mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire. Cred că acest semestru interparlamentar european este cel mai bun mod de a mări legitimitatea democratică a Uniunii Europene. Cred de altfel că acest subiect pe care îl dezbatem astăzi este crucial pentru viitorul uh, Uniunii Europene. Noi în Polonia avem așteptări enorme în ce privește acest plan de investiții al Uniunii Europene, bazându-ne pe noi resurse legate de investiții strategice. Dar, așa cum a spus domnul Juncker, adesea diavolul se ascunde la mănunte, după cum se spune mai multe dubii în ceea ce privește acest mare efect de pârghie care se leagă de utilizarea acestui fond. Comisia pleacă de la principiul optimist că angajăm 21 de miliarde de bani publici, 294 de miliarde de bani privați vor fi utilizați, ceea ce ar da în sumă cei 315 miliarde de euro. Oare e realistă abordarea. Oare sectorul privat va avea tendința să se angajeze mai mult în proiectele europene care sunt investiții de risc ridicat? E suficient să reamintim inițiativa europeană din 2013 și numitele obligațiuni de proiecte, project bonds în engleză nu a ajuns uh, la viteza de croazieră. Oare realist să credem că aceste investiții se vor multiplica de 15 ori mulțumită implicării sectorului privat? E o întrebare care mă frământă. Mulțumesc. Mulțumim, doamnelor și domnilor. Trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că avem o listă foarte lungă de lor de cuvânt nu știu dacă până la ora 11 reușim să ascultăm pe toată lumea, vom depune eforturile necesare, însă de la ora 11 ne întâlnim în comisii. Așa că pe, cu cât vorbiți mai puțin, cu atât mai bine. North Davis urmează. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această ocazie pe care o prețuim cu toții și anume că ne-am reunit aici. Trei puncte. În primul rând, Uniunea Europeană și mai ales zona euro a făcut niște uh, progrese remarcabile în ultimii 5 sau 6 ani. Vedem că există o dimensiune a stabilității fiscale prin SIXPEC, TUPEC, semestrul european, Uniunea Monetară, s-a creat o Uniune Bancară și sper că ne aflăm pe punctul de a uh, crea și o piață a capitalurilor. Aceste lucruri ar trebui să fie făcute, făcute mai repede. Însă, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, am luat decizii dificile doar atunci când eram presionați de evenimente, de criză. Însă am luat aceste decizii și de aceea rezultatele sunt valoroase. Cei care cred că rezultatul e că echilibrul politicilor e unul care e restrictiv, că există prea multă austeritate, v-aș spune doar aveți răbdare și veți vedea care sunt rezultatele programului Băncii Centrale Europene. Un program care a avut succes în Statele Unite și în țara mea, cel privind relaxarea cantitativă. O uniune trebuie să bazeze pe principii, pe reguli, oameni care respectă regulile și apoi pe egalita- egalitate între statele membre. Nu trebuie să se pună sub semnul întrebării atunci când există concesii pentru anumite state membre care, nu, care să nu fie disponibile unor altor țări. Al treilea punct. Sper că vom reuși să ajungem la un fel de acord, la un compromis până la urmă cu Grecia. Un asemenea acord însă nu trebuie făcut pe cheltuiala rezultatelor remarcabile pe care le-am menționat deja. Nu trebuie să fie subminate reformele structurale care au fost făcute în multe părți în Uniunea Europeană și mai ales în Grecia și apoi nu trebuie să se genereze un stimulant pentru stat ca pe viitor să se comporte într-un mod, self, într-un mod autodestructiv. Mulțumim, domnule! Domnilor și domnilor, ar fi bine dacă v-ați încadra într-un minut și jumătate, că atunci putem asculta cât mai mulți colegi. Și acum domnul Zaura din Pan Parlamentul Spaniol. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să schimbăm lucrurile în Parlamentul European. Am sido pobres. Pentru că rezultatele sociale și economice sunt dezamăgitoare. Cred că această idee de armonizare fiscală pe care a menționat-o președintele Comisiei e cumva ilozorie. Înseamnă să nu mai există paradisuri fiscale în Uniunea Europeană, înseamnă să luptăm împotriva relocării profiturilor multinaționalelor. Toate acestea sunt importante pentru a ne asigura că avem o fiscalitate mai progresivă, astfel încât să avem un dublu avantaj. În primul rând, o redistribuire a bogăției. Aceasta este, acesta este un obiectiv cheie al Uniunii Europene, așa că eu cred că trebuie să înregistrăm progrese în acest sens. Și apoi dacă trebuie să adăugăm ceva triunghiului de care vorbea președintele, atunci e nevoie de o progresivitate crescută în sistemul fiscal. Trebuie să fie mai bine distribuită bunătăția, bogăția și apoi aceste politici fiscale progresive sunt cele prin intermediul cărora ne putem asigura că contribuim la crearea de locuri de muncă, că există redresare economică și o productivitate crescută. Ne confruntăm acum cu austeritatea, vorbim de stabilitate bugetară și așa mai departe, însă eu cred că importantă e o redistribuire extensivă. Aș încheia, domnule președinte, prin a spune că, așa cum spunea și președintele Comisiei, aș dori să le spun comisarilor să vină în parlamentele naționale. Aș dori să îi văd în Parlamentul spaniol în special, mai ales pentru cel pentru afaceri economice. Vă mulțumim, domnule Zaura, acum din partea Parlamentului European, doamna Ferrera. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că există două chestiuni principale. În primul rând, conținutul politicilor noastre și apoi metodele pe care le folosim pentru a le pune în aplicare, în ceea ce privește conținutul politicilor în primul rând. Calitatea recomandărilor poate fi măsurată doar prin rezultatele la care ajungem prin ele. Au trecut șase ani din anul 2008 și situația în Europa e una care stagnează, deflație, șomaj. Cred că vedem că există niște dezechilibre interne majore. O a doua problemă e metoda. Metoda nu a fost metoda comunitară. Cred că ar trebui să profităm de acest moment pentru a ne reîntoarce la metoda comunicară și să terminăm cu Troica. Asta a votat Parlamentul, Parlamentul din mandatul trecut. E un instrument care aduce mai multe probleme decât soluții. Un comentariu de încheiere. E o situație economică în care vedem niște diferențe uriașe. E o situație periculoasă, pentru că a te alinia regulilor care sunt impuse fără niciun fel de flexibilitate e periculos. Avem nevoie de reguli care să servească întreaga Europa și să nu crească diferențele în creștere pe care le vedem în acest moment. Vă mulțumim, doamnă Ferreira. Are cuvântul acum domnul Ghereri din Senatul Italian. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că pentru a răspunde la principalele provocări, de astăzi, toate instituțiile europene sunt importante. Politica e crucială, e nevoie de o politică mai eficientă, mai ales pentru relansarea creșterii economice la nivel european. Dacă nu, populismul și forțele eurosceptice vor continua să câștige teren. Așa cum știm, pentru a trece de această stagnare și de scenariul deflației, e nevoie de reforme la nivel statal, însă e nevoie și de un pachet politic balanțat echilibrat să existe intervenții politice puternice la nivel european, dar și la alte nivele. La, e nevoie de investiții fiscale, monetare, astfel încât să fie stimulată creșterea. Aceste politici ar trebui să fie implementate la nivelul Uniunii Europene și a zonei euro ca atare și nu în principal sau doar la nivel național cum se făcea în trecut. E nevoie de o coordonare a politicilor, politicilor naționale, într-adevăr, dar doar ținând cont de perspectiva europeană putem să vedem schimbări pe termen scurt. E nevoie de o schimbare în politicile fiscale și monetare. E nevoie de politici mai eficiente. Trebuie să Vedem exact care sunt locurile unde vor fi formulate și decise aceste politici. E nevoie de o metodă comunitară consolidată și e nevoie să consolidăm și cadrul interinstituțional între Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentele Europene și Naționale cum să generăm această guvernanță economică mai echilibrată, care să depindă mai puțin de puterea de decizie a Consiliului European și mai puțin dependentă de țările cele mai puternice, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Aceasta ar fi rezultatul pentru o politică mai eficientă. Mulțumim acum din partea Bundestagului German, domnul Honko. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e o dezbatere foarte interesantă cea pe care o avem astăzi aici și vreau să fiu uh, de acord cu mm, primul vorbitor și domnul Juncker, care spunea că admiră poporul grec pentru curajul de care a dat dovadă. Da, cred că trebuie să ne exprimăm această recunoștință acum. Acum, în ceea ce privește starea de fapt, provocări pe viitor, în ceea ce privește situația bugetară, dacă e să privim situația din Grecia, atunci, în ceea ce privește starea de fapt, putem folosi cuvântul dezastruos. Domnul Juncker spunea înainte că face o evaluare a a concluziilor în ceea ce privește dimensiunea socială a programelor și a programului Troici în Grecia. Cred că această valoare pentru Grecia fie nu a existat sau a fost total ignorată. Așa că trebuie să ne folosim de această șansă astfel încât să vorbim de o corectare și a celorlalte măsuri care au fost luate programe în principal neoliberale sau pe criterii neoliberale, uh, Cred că avem nevoie de o reorientare, așa cum ne-o spun și mulți câștigători ai premiului Nobel în economie. Trebuie să facem diferența între diferitele tipuri de bugete, trebuie să vorbim la nivel european, trebuie să vorbim de politică fiscală progresivă și de programe speciale, în special pentru sudul Europei. Vă mulțumim, domnule. Acum, din partea Parlamentului Belgian, reprezentantul Belgiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație. Această uh, întâlnire este foarte importantă, dar nu va fi suficientă pentru a reduce sau pentru a rezolva deficitul democratic uh, care s-a produs deja și nici toate dezechilibrele sociale și de mediu. Suntem totuși la începutul unui proces de reechilibrare. Planul de investiții uh, și de asemenea uh, luarea în calcul a uh, problemelor sociale, măsurile băncii centrale europene, bine, sub rezerva unei analize mai profunde, însă nu este suficient, e prea puțin, prea încet și pentru noi deflația este un indicator că până acum n-am mers în direcția cea bună. Pentru viitor vreau să insist pe trei direcții. Prima se referă la planul Juncker, planul de investiții și începește uh, sumele din acest plan uh, și efectul de substituire față de alte politici naționale, capacitatea de investiții reală a statelor, dar mai ales orientarea acestui plan. Ce se va face uh, cu acest plan? Și a doua axă pe care vreau să insist, uh, ne trebuie o viziune, o viziune foarte energică cu obiective clare legate de Uh, autonomia uh, energetică a Europei, asta ar putea duce la crearea de locuri de muncă. E foarte important pe plan geostrategic, unde Europa are un rol important de jucat în viitor pentru a contribui la pace, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Rusia și în Orientul Mijlociu. Și al treilea element este problema aprofundării. Am vorbit foarte mult despre mm, uh, problemele de control, dar trebuie să facem uh, progrese în ce privește armonizarea fiscală, lupta cu dumpingul fiscal și uh, trebuie să punem un mare accent și să dăm o prioritate acestor elemente. Vă mulțumim. Acum domnul Simon din partea Parlamentului European. Cred că duminica trecută ne-a arătat tuturor ceva. Dacă discuția nu e de la început constructivă, atunci vor câștiga întotdeauna aceiași care sunt cei care vor să distrugă Europa, care vor să distrugă moneda europeană. Europa a încercat să facă tot ce poate astfel încât în prim plan să fie statele membre. A făcut și greșeli, bineînțeles, e normal. Noi situații, în contexte diferite, în țări diferite, cu aceeași rețetă. Comisia Europeană încearcă acum să ne prezinte ceva care să țină cont de toată lumea. Acest lucru ni s-a spus în această dimineață. Pe de o parte, da, să existe mai multă flexibilitate, însă, pe de altă parte, dis disciplina bugetară să nu fie într-un stadiu care e văzut ca fiind prost de foarte multe lume. Apoi, investiții, dar acestea fără datorii. Dacă suntem atenți cu toții ce prezintă Comisia și domnul Juncker, atunci vom constata că în foarte multe din semnele de întrebare pe care le-am ridicat și pentru foarte multe dintre fricile pe care le avem în țările membre, există aici cât de cât o soluție, un drum spre viitor măcar ceva în ceea ce privește datoriile comune, pozițiile pe care le-am auzit și pozițiile pe care le-am auzit în această dimineață. Dacă nu reușim noi, parlamentele naționale, parlamentarii europani, în, europeni, în discuțiile pe care le avem zilele următoare, săptămânile viitoare, în viitor, dacă nu reușim să discutăm în așa fel încât să le spunem oamenilor că Europa e din nou pe drumul cel bun și anume bunăstare pentru popoare, dacă nu reușim să facem acest lucru, atunci în toate țările, la toate alegerile vom avea probleme, pentru că acele puteri vor câștiga pe care nu ni le dorim aici. Mulțumim, domnule Zimon, spune președintele. Ne presează timpul, doamnelor și domnilor. Domnul Sanzi, doamna Cucuma și doamna Matias vor mai lua cuvântul și apoi vor lua cuvântul cei trei raportori foarte pe scurt și apoi de la 11 și 15 ne întâlnim aici și în alte săli la reuniunile în comisie. Domnule Sazi din Parlamentul finlandez, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mesajul meu este că nu uh, uh, ratele dobânzii manipulate uh, pot fi cea mai mare bună soluție pentru uh, problemele economice. Gândiți-vă că a fost uh, o situație în care uh, ratele dobânzii Italia au căzut de la 8 la 3 și la fel și a Greciei. Și înainte de 2010 nu era niciun semnal uh, că uh, ar fi vreo problemă. Când uh, ratele dobânzilor erau aceleași, țările puteau să aleagă soluții diferite care să ducă la reforme structurale, reforme competitive și responsabilitate economică. Acum avem o singură politică și o singură responsabilitate când piața va cumpăra instrumente fiscale, Banca Centrală va cumpăra de pe piață instrumente fiscale și asta va duce la armonizarea ratelor dobânzilor și cred că cea mai bună presiune pentru reformele economice sunt reformele, sunt, o reprezintă dobânzile, rata dobânzilor Eh, sunt mai bune decât orice regulă adoptată de țările europene. Și politicienii ar trebui să aibă un fel de tabel pentru politicile economice și cred că tabelul acesta ar putea fi reprezentat de ratele dobânzilor. Dacă o țară are rata dobânzii înaltă, înseamnă că a avut politici economice proaste. Dacă are dobânzi reduse, toată lumea știe că guvernul a avut politici economice bune, pentru că politicile, politicienii trebuie să fie și responsabili. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamna Cucuma, din partea Parlamentului Cipriot. Mulțumesc, domnule președinte. Comentariul pe care vreau să-l fac se referă la ce a spus domnul Juncker despre mecanismul uh, complicat de la nivel european, fie că vorba despre semestrul european sau de two-pack sau de six-pack sau restul. Și are dreptate că lucrurile s-au complicat din ce în ce mai mult, dar nu sunt sigură că va fi posibil să le simplificăm și să avem în continuare uh, politici care să se aplice diferitelor economii și diferitelor state membre. Este un lucru să descrii arhitectura economică și diferitele componente, dar depinde foarte mult de ce se poate implementa în lumea reală și avem toate aceste obiective uh, înalte care nu reacționează neapărat și nu răspund neapărat la nevoile și problemele economiilor din diverse țări ale Uniunii Europene și cred că trebuie să ne uităm la, într-o direcție mai generală, dacă asta este obiectivul, singur obiectiv, atunci uh, nu vom rezolva problemele multor țări uh, membre. De asemenea, s-a spus că uh, dacă friptura s-a ars, nu trebuie să dai vina pe măcelar. Uh, dar, pe de altă parte, lucrul cel mai important cred că este rețeta. Dacă rețeta e greșită, atunci uh, nici friptura nu se simte bine. Mulțumesc, doamna Rusate, Parlamentul Lituanian. Împărtășesc uh, a, a, opinia doamnei Cigane că guvernele naționale implementează foarte greu recomandările Comisiei în ce privește reforma structurală Uh, recomandări care uneori par foarte rezonabile. Poate că acestea ar trebui să fie obligatorii pentru statele membre. Următoarea mea întrebare se referă la planul de investiții pentru Europa, așa numitul plan Juncker. Uh, el dă oarecare optimism uh, că vor crește investițiile și se vor crea locuri de muncă, dar preocuparea mea este cine va beneficia de acestea Poate că tot țările deja bogate, care au sufici- vor avea suficientă putere de cofinanțare, în timp ce țările care au cea mai mare nevoie eh, nu vor beneficia de acest plan pentru că nu vor putea cofinanța. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamna Matias, din Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau doar să subliniez un lucru care a fost deja menționat aici. Ne întâlnim în fiecare an, dar aș vrea să-i salut pe colegii din Parlamentele Naționale. În fiecare an avem uh, uh discuții și se spune că nu putem schimba nimic, că nu putem pune în pericol progresele realizate. Cred că dacă vrem să fim serioși, trebuie să facem o evaluare serioasă și nu poți face asta fără să Uh, te uiți la rezultatele obținute. N-am avut niciun uh, rezultat, nicio măsură care să scoată zona euro din criză, nu am uh, rezolvat dezechilibrele economice, nu am salvat economiile periferice, deci trebuie să <laughs> facem față acestei situații și să recunoaștem această lipsă de rezultate. Propunerile care s-au făcut și acest plan de investiții îi uită tocmai pe cei care au nevoie mai mare de bani. Țările din Sud vor fi cele care vor fi lăsate la o parte. Măsurile BCE-ului la fel uită de țările care au cea mai mare nevoie de ele. Deci cred că este foarte periculos să avem toate aceste discuții despre creștere, încredere și așa mai departe. Și nu facem nimic ca să rezolvăm dezechilibrele macroeconomice care există unul dintre colegi a spus că reformele structurale nu au un impact asupra bugetului. Nu e adevărat. Au un impact uriaș, cauzează șomaj și recesiune și asta este principalul motiv pentru dezechilibre. Vă mulțumim, doamnă Matias. Stimate doamne, stimați domn, înainte să dau cuvântul celor trei raportori, Vreau să vă spun următoarele. Colegii, pe, colegii de pe lista de vorbitori care nu mai pot vorbi trebuie să ne dea dovadă de înțelegere, însă ne întâlnim acum și în comisii interparlamentare. Pentru orientare, cei pentru economie în PHS3C se întâlnesc? E în sala exact de aproape, PHS3C 5. Apoi, Comisia pentru Ocupare, PHS 1A002. Un etaj mai jos față de unde ne aflăm. Iar cei pentru buget se întâlnesc aici exact când se încheie dezbaterea prezentă. Încă o dată, economie PHS 3C000 ocupare PHS 1A002, buget aici în sala de reuniune plenară. Și acum, la sfârșit, în sens invers, dau cuvântul raportorilor noștri. Începem cu domnul Bartle, apoi doamna Cigană și, în final, doamna Berez. Domnule Bartle. Domnule președinte, foarte pe scurt, din cauza timpului care ne prețează, cred că din discuții reiese foarte clar care e perspectiva Parlamentelor Naționale în ceea ce privește Parlamentul European, se țină cont de orientarea politică a fiecăruia, dar uh, cele spuse de președintele Juncker ne-au arătat că direcția e cea bună, iar domnul Simon din Parlamentul European cred că a făcut cel mai bun rezumat al dezbaterii de astăzi, cu care sunt și eu de acord. Mulțumim și acum îi dăm cuvântul doamnei Cigane. Thank you. Yeah. Mulțumesc. Mare parte din dezbaterea noastră s-a ocupat de două opțiuni de politici, responsabilitate fiscală sau stimulare economică și cheltuieli mai mari. N-am auzit uh, suficiente răspunsuri la întrebarea pentru cei pe care vom încuraja să cheltuiască de unde să vină banii. Dacă țara nu poate împrumutate pe piețele de capital sau financiare, cum poate să stimuleze creșterea? Asta este o mare întrebare. Al doilea lucru, aș vrea să mă refer la această a domnul Juncker, că nu ar trebui să considerăm un buget echilibrat, uh, să nu echivalăm un buget echilibrat cu un buget de austeritate. Un buget echilibrat este un buget de bun simț. N-ar trebui să cheltui mai mult decât câștigi și asta e un lucru de bun simț. În ce privește reformele structurale, nu sunt de acord cu acei colegi care au spus că reformele structurale cauzează șomaj și creștere economică redusă. Nu e așa. Dacă vrem ca pachetul de investiții să funcționeze, trebuie implementate reforme structurale. Pentru că dacă economia nu este reformată din punct de vedere structural, pachetul de investiții nu va funcționa și nu va aduce beneficiile necesare. Și de asemenea, cred că nivelurile înalte de uh, inegalitate Eh, sunt legate direct de lipsa de reforme structurale în multe state membre. Și în fine, aș vrea să comentez în legătură cu aceste eh, clauze de flexibilitate din tratatul eh, de stabilitate fiscală. Și eu sunt foarte atentă să nu le folosesc prea flexibil. Sigur, dacă discutăm despre investiții, ar trebui să existe o posibilitate, să existe mai multă flexibilitate, dar nu ar trebui să devenim prea flexibili, pentru că am văzut că mecanismul actual al coordonării fiscale și economice a funcționat și a, a avut uh, succes. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea a fost bogată și nu cred că putem să tragem concluzii, ci doar să uh, reținem câteva elemente. Aș vreau să, vreau să uh, reacționez la câteva din intervenții care au fost făcute. Mai întâi, Jean-Claude Juncker l-a citat pe președintele Schulz spunând că nu trebuia să așteptăm rezultatele alegerilor din Grecia ca să ne schimbăm. Uh, eu cred că munca acestui Parlament din mandatul anterior și de asemenea din bilanțul și bilanțul activității Troicăi sunt lucruri de care trebuie să ținem cont. Începește triunghiul virtuos între investiții, buget, reformă structurală, cu riscul de a complica lucrurile, dar s-au referit câteva persoane la acest lucru. Nu cred că putem să trecem sub tăcere problema impozitării. Pentru că vedem că se implementează mecanisme uh, uh, și că fructele redistribuirii uh, ne scapă complet. În al treilea rând, să deschidem dezbaterea și să recunoaștem că pentru viitoarele generații problema subinvestițiilor este extrem de critică și la fel de gravă ca și problema îndatorării în momentul în care nu există nici inflație, nici creștere economică. A patra observație, Mulți au insistat pe importanța planului Juncker, dar acesta nu va avea nicio valoare dacă nu va fi pus în aplicare foarte rapid și dacă nu vom urmări problema guvernanței economice. Ultimul comentariu legat de reformele structurale. Nimeni nu spune că nu trebuie făcute reforme structurale, dar toată lumea trebuie să se gândească și să se întrebe cum le facem, cum uh, asociem partenerii sociali la aceste reforme în ce ritm și ce, cum le facem ca acestea să fie eficace? Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă Bere, stimate doamne, stimați domn, cu asta am încheiat prima rundă de întrebări și răspunsuri. Reuniunile pe comisie încep la 11 și 15 cu munca lor. Vă rog să vă uitați în program cum arată după masa. Vă mulțumesc, s-a încheiat reuniunea.